Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Dragi colegi, haideți să reluăm reuniunea comisiei noastre. Înainte de a trece la ordinea de zi a acestei după amieze și la voturi, aș dori să dau cuvântul raportorilor noștri pentru ca ei să poată trage concluziile schimbului de opinii pe care l-am avut în cursul dimineții în legătură cu uh, rapoartele legate de cadrul financiar multianual. Între timp a fost publicat uh, ultima variantă a proiectului de concluzie a Consiliului European. Mm, agențiile de presă au publicat acest document. Sigur, se va mai schimba acest document în zilele care vin, e doar varianta de astăzi, dar acolo există un paragraf care în versiunea actuală uh, uh, este numărul 13 și vi-l citesc și anume în engleză. Pentru uh, zona euro, obiectivul este de a trece spre un cadru mai integrat. În acest context, mecanisme pentru a preveni evoluții bugetare nesustenabile și mecanisme pentru solidaritate fiscală, de exemplu, adică printr-o capacitate fiscală corespunzătoare ar trebui explorate. Asemenea, mecanisme ar fi specifice doar uh, zonei euro și de aceea înseamnă că la ele nu s-ar referi cadrul financiar multianual. Am încheiat citatul. Nu e cine știe ce precis, dar ăsta este documentul care s-a dat publicității. Rainer. Uh, merci, président. Uh... Ich kann ganz kurz... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că uh, după încheierea uh, dezbaterii, uh, președintele a vorbit atât de cuprinzător și exhaustiv în legătură cu mijloacele proprii și atât de, s-a exprimat atât de diplomatic în legătură cu problema bugetului zonei euro, încât nu pot decât să mă alătur celor spuse. Citatul pe care ni l-a oferit acum însă arată încă o dată în plus că trebuie să fim pregătiți pentru toate variantele. Sigur că uh, nu putem uh, astăzi să dezbatem elemente de strategie concrete, dar trebuie să uh, ne gândim dacă și când anume ar fi oportun să mai reacționăm la aceste elemente noi, fie că o facem cu prilejul raportului interimar, fie în plenar, fie în dezbatere, uh, fie mai târziu în cadrul unei rezoluții uh, pregătite în cursul lunii noiembrie. Vreau să vă spun că mi s-a tras atenția că la un moment anterior, când s-a vorbit despre uh, pregătirea fondului și lansarea fondului european de dezvoltare, Dr. Zaunland și încă un coleg au uh, încercat să au, au inclus Parlamentul și Fondul de Dezvoltare Europeană în, în uh, proiectul de text. De, de asemenea, mi se pare foarte interesant că tratatele de, uh, uh, de constituire din 1957, dacă nu mă înșel, în paragraful 189, prevedeau în mod explicit solidaritatea cu acele țări care se, au probleme de uh, lichidități sau în balanța lor de plăți. Uh, știu că această solidaritate a fost invocată uh, atunci când a fost prima mare criză a petrolului, uh, s-au folosit atunci 2, 6, respectiv 8 miliarde de ecu. Uh, um, dar uh, uh, chiar și pentru statele din afara zonei euro de azi avem uh, pârghii suficiente pentru a da curs acestui principiu de solidaritate. Acum însă, că vorbim de activități specifice pentru stabilizarea și coeziunea, creșterea coeziunii în zona euro, constatăm însă că nu avem de a face cu o situație uh, similară sau analogă cu cea de dinainte. Da? Deci este important ca principiile tratatului actual să fie respectate. Pentru că, cel puțin momentan, se pare că aceste principii sunt uh, răsturnate prin demersul uh, în curs. Asta inclusiv uh, uh, se referă inclusiv la cele 60 de miliarde din prima, primul uh, fond de salvare. Până la urmă, înțeleg că Consiliul a acceptat includerea acestor 60 de miliarde în, în proiectul de buget. Dar aceste gânduri, sigur, nu trebuie să ne preocupe doar pe noi. În Comisia de Bugete, domnul Felman Uh, are uh, dreptate, avem uh, amendamentul 175, care este suficient de explicit și cred că unitatea bugetară este um, reiterată și în alte părți. Deci trebuie să vedem acum dacă aceste, dacă aceste afirmații sunt suficiente în condițiile în care se pare că um, lucrurile evoluează după o dinamică separată. Da? Dacă nu, s-ar putea ar trebui să constituim un capitol seriu, eh, separat în, în cadrul bugetului european care să se dedice, dedice eh, monedei, eh, monedei euro. Și n-aș vorbi doar de zona euro, adică de statele membre care au adoptat euro, ci aș vorbi de adoptarea unor măsuri pentru stabilizarea monedei unice. Deci, uh, cred că în următoarele zile vom mai dezbate în mod cât se poate de cuprinzător aceste chestiuni, o vom întoarce pe toate fețele ca să nu fim surprinși noi după aceea. Iar în ce privește celelalte puncte de vedere exprimate în dezbaterea de dimineață, vreau să mulțumesc pentru toate sugestiile constructive pe care le-am uh, primit. Uh, în cursul pauzei de prânz, Ivailo și cu mine am de- analizat uh, aceste sugestii, am și ajuns deja la unele uh, concluzii și cred că uh, ca variantă de compromis putem spune că salutăm declarația comună din iulie 2012 ca un prim pas important în direcția cea bună. Și dacă cădem de acord asupra acestui compromis, atunci pachetul poate fi adoptat ca atare. Apoi, în ce privește politica în domeniul climei, vă rog să Eh, revedeți lucrurile în contextul general, global. Pentru că aici eh, trebuie să ținem cont și de nevoile eh, industriei și economiei. Deci soluția trebuie să fie acceptabilă pentru toată lumea. Ar în ce privește formularea legată de politica agrară comună, sunt în mod explicit și răspicat în favoarea păstrării Uh, acestei formulări și să nu deschidem noi contii ale Pandorei. Iar în ce privește acea reducere a decalajului, close the existing gap, um, aici um, uh, cred că putem uh, Uh, oferi o reformulare. Însă trebuie să fim atenți să nu încurcăm pilonul întâi cu pilonul al doilea. Pentru că fiecare dintre noi are rezerve de ordin național. Și aceste chestiuni, uh, de fapt, sunt preluate din raportul de inițiativă. Deci, uh, constituie un, un achi al plenar, sesiunii noastre plenare. Da? Deci, de obicei, de obicei, statele care au multe plăți directe uh, uh, uh, se află mai puțin în, în pilonul al doilea. Da? Dezechilibrele din diferitele state membre uh, sunt uh, uneori considerabile în ce privește aplicarea uh, uneia sau altuia dintre uh, piloni. Deci, uh, problema este că uh, trebuie să nu exagerăm cu, cu diferențierile și mai degrabă să, ne, să cădem de acord uh, asupra unei soluții care, dacă va diferi de cea din raportul interimar, să uh, Uh, fie una stimulatoare, dinamizatoare. Dar să uh, începem cu tot felul de diferențieri și modificări înainte ca comisiile de specialitate să se fi pronunțat, uh, nu cred că este un lucru bun. Deci eu vă propun să fim mai reținuți în această privință. Și domnul Narantio a vorbit despre acele regiuni mai puțin dezvoltate. Aici probabil vom cere un vot pe părți și atunci uh, grupurile politice se vor pune de acord uh, în privința poziției lor față de votul pentru fiecare parte. Dacă sunt colegi Uh, înțeleg că sunt colegi care consideră că amendamentele lor n-au fost integrate, chiar dacă noi considerăm că am făcut uh, acest lucru, măcar parțial. E, uh, asta e situația, am încercat să ținem cont de toate punctele de vedere. Cred că am realizat o bună bază pentru un compromis, pentru, pentru adoptarea în final a textului și știu că există în cadrul grupurilor parlamentare unele mini-grupuri bisericuțe care poate nu sunt de acord uh, cu anumite clauze acolo, dar uh, acestea au existat și vor exista și pe viitor. Da? Și eu am unele reținere în anumite privințe și e normal să fie așa. Dar rugămintea mea este să nu punem în pericol votul uh, în ansamblu al uh, textului doar din cauza unui uh, paragraf. Vă mulțumesc. Bien. Merci, Reimer. Mulțumim, domnului Böge, pentru înțelepciune. Înțelepciune care sper că este și a lui Ivai, local fiind. Doriți să luați cuvântul? Nu, bine. Foarte bine. Atunci vă mulțumesc am încheiat dezbaterea pe punctul acesta și vom vota mâine. Amendamentele și amendamentele de compromis am înțeles că până în ultimul moment uh, e, există posibilitatea să se ajungă la uh, niște amendamente de compromis orale, mai ales. Acum trecem la vot și, de fapt, dezbatere plus vot pe raportul pe care mi l-au încredințat tocmai acum coordonatorii. E vorba de uh, un raport uh, din proprie inițiativă. Mm, uh, competent uh, pe fond e Comisia Economică și Monetară. Subiectul fiind activitatea încredințată Consiliului European domnului președinte Van Rompuy, în vederea consolidării Uniunii Economice și Monetare cu titlul spre o adevărată Uniune Economică și Monetară. Eu am uh, solicitat conferinței președinților de comisie ca și comisia noastră să își dea avizul, deoarece eu uh, uh, avusesem cunoștință de prima schiță de raport de care se ocupa doamna Tyson, prin care se propunea Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare să ia poziție în legătură cu anumite subiecte care, de fapt, sunt complet de competența noastră. Deci, din cauza că ne presa timpul, eu n-am cerut în mod formal să se aplice procedura prevăzută de articolul 50 al regulamentului nostru de ordine interioară, însă președinta uh, Comisiei ICON a admis că de fapt, în spiritul legii, comisiile noastre ar putea conlucra în acest fel. ce Econ votează raportul Tyson săptămâna viitoare. Așadar, era important ca și noi să putem vota încă de săptămâna aceasta și chiar încă de astăzi pentru ca amendamentele noastre pe cât posibil să fie și ele să facă obiectul atenției Econ. Eu am uh, încercat să facem sugestii cât mai succinte uh, și am încercat să facem amendamente doar pe trei puncte uh, care țin de competența noastră, astfel încât să reușim să îmbogățim activitatea ECON fără a încălca ceea ce ține de răspunderea colegilor noștri. În primul rând, reamintirea principiului unității bugetare și mai ales reamintirea faptului că în ipoteza în care s-ar decide alocarea de mijloace financiare în vederea completării mecanismelor de solidaritate din Uniunea Europeană, să insistăm și să obținem ca toate aceste mijloace să fie uh, listate într-un tabel unic. Al, cu alte cuvinte, tot ceea ce ține de domeniul comunitar reprezintă bugetul Uniunii. Dacă uh, pe lângă uh, elementele comunitare există și fonduri de altă natură, în cadrul Uniunii cu 27 de state membre sau eventual în cadrul unei cooperări între anumite state membre, prin intermediul unui tratat uh, cum ar fi mecanismul european de stabilitate, sau în cadrul unei posibile cooperări consolidate, ca aceasta să fie prevăzut într-un document anexat bugetului european, astfel încât să avem o vedere de ansamblu. Ni se pare uh, de importanță fundamentală, atât pentru a măsura eficiența economică a tuturor mijloacelor uh, pe care noi le punem în acțiune și cât și pentru a asigura controlul parlamentar asupra uh, conținutului, fondului acestor politici și asupra coerenței și complementarității acțiunilor noastre. Deci prima idee, toate aceste angajamente, commitments, ar trebui să uh, ofere o vedere de ansamblu a bugetului. A, o a doua idee, dacă noi dorim să conferim un conținut mai concret procedurii semestrului european și coordonării politicilor bugetare, atât naționale cât și uh, europene. E vorba acum de cel de-al 29-lea buget al Uniunii Europene. Noi trebuie să dispunem de instrumentul contabil care să permită să consolidăm bugetele publice ale, ale celor 28 state membre. Acum uh, avem și Croația. Astfel încât, în mod curios, uh, această activitate de consolidare contabilă, care are o natură pur tehnică, însă care este complet și total necesară, n-a fost niciodată făcută de când s-a adoptat tratatul de la Maastricht. Am avut ocazia să vorbesc despre acest subiect uh, și să uh, depun și amendamente în acest sens, însă uh, foarte curios e că Comisia Econ nu prea s-a interesat de subiectul ăsta, de la Econ nu există neapărat specialiști în domeniul bugetului, deci cred că e foarte util să propunem ca acum să începem această muncă tehnică de consolidare contabilă ca să putem ști cu exactitate care anume este efectul macroeconomic al sumei algebrice a celor 27 de bugete naționale plus a, a, bugetul european și asta în fiecare an, că de fapt noi nu știm care este această sumă. A, avem bugete cu deficit, altele echilibrate, altele excedentare, bugete de, cu, cu un volum important, altele uh, nu chiar. Deci, până la urmă, dacă vrem să putem să avem o idee despre uh, eficacitatea mixului politic uh, de partea, pe malul acesta al Atlanticului și să-l comparăm cu mixul politic al Statelor Unite, uh, pentru că în Statele Unite se știe care este efectul macroeconomic al bugetului federal al SUA, dar în Europa nu avem, din păcate, buget federal, în ciuda eforturilor noastre și nu putem face o comparație. Avem 28 de bugete naționale și bugetul european. Deci, haideți măcar să încercăm să avem la dispoziție un uh, instrument care să ne permită să măsurăm exact efectul global al acestui buget. Ori în fiecare stat membru se dau definiții diferit, diferite a cheltuielor bugetare, deficitului bugetar cheltuielor de investiții, de funcționare și așa mai departe. Toate acestea trebuie armonizate. O activitate de armonizare și consolidare contabilă care până acum n-a fost făcută. A treia și ultima idee, dar și cea mai importantă acum. E vorba de a profita de ocazie pentru a reaminti absoluta necesitate de a decupla bugetul european de bugetele naționale în ceea ce privește finanțarea bugetului european de la bugetele naționale. De aici și necesitatea de a alimenta bugetul european din resurse proprii. Cred că avizul nostru pentru raportul doamnei Tyson e o nouă ocazie să reamintim acest aspect. Și în același timp revin cu ideea că Parlamentul European cu ocazia, cred, unui raport uh, al doamnei Trotman, cred, Uh, a spus că, pentru că oricum ne aflăm într-o situație contrară tratatului, în care bugetul european e finanțat de la bugetele naționale, ei bine, atunci când trebuie să vedem care este deficitul maxim autorizat, și mai ales dacă s-a respectat sau nu acel, acel 3% din PIB, poate că din acest 3% trebuie scăzută contribuția statelor în cauză Uh, pentru finanțarea bugetului european, pentru că nu putem în același timp să reproșăm unei țări că nu face destule economii bugetare și, și să-i cerem să alimenteze bugetul european. Deci trebuie să fim coerenți. Deci coerența se va obține prin această decuplare. Fiecare uh, buget uh, acum nu este de, încă nu este decuplat și nu trebuie să pedepsim țările care fac eforturi ca să-și amelioreze și sporească contribuția la bugetul european. Acum plecând de aici s-au depus cam 20 de amendamente. Eu am încercat să țin cont de aproape toate, cu excepție inclusiv amendamente ale colegului nostru Richard Ashworth, care din păcate astăzi nu poate fi alături de dragii săi colegi, pentru că înțeleg că se află la Birmingham în acest moment, însă James Ellis este aici. Da. Însă la Birmingham are loc o importantă reuniune a Partidului Conservator. Bun. Există puncte în legătură cu care domnia sa a, exprim, a exprimat idei contrare părerii majorității membrilor noștri, deci nu am ținut cont de ele, însă am dat un aviz favorabil uh, altor amendamente ale lui Richard. Apoi spun domnului Calfin că sunt complet de acord cu fondul cu amendamentelor sale. Uh, am niște probleme cu unul din ele pentru că nu intră în competența uh, comisiei noastre, ci încalcă competența ECON și e vorba de amendamentul 15. Așadar, îi spun încă de pe cum domnului Calfin, apoi Ivailo ne va spune dacă va dori să-l retrage sau, mă rog, vom, nu, nu o să ne certăm pe tema asta. Bun. Acestea fiind spuse, vă întreb dacă cineva dorește să uh, pună întrebări sau... Da, Ivailo, te rog. Uh, thank you, Mr. Uh, on a matter... Mulțumesc, domnule președinte. La amendamentul 15 aș dori să rămână pe lista de vot pentru că merge în spiritul discuțiilor pe care le-am avut aici și anume instituțiile europene să fie implicate în luarea deciziilor. Are legătură exact cu ceea ce facem în Comisia de Buget. În această dimineață am discutat despre zvonurile care există în ceea ce privește viitorul buget și așa mai departe. De aceea eu cred că trebuie să avem o poziție consecventă. De aceea vreau să rămână acest amendament 15 și colegii să-l sprijine. Altceva acum. Avem o propunere a unui coleg de-al nostru, domnul Torvalds, care vrea să înlocuim pachetul cu șase acte legislative cu cel cu două. Din câte știu eu, pachetul cu două acte legislative nu e încă o realitate. E un document adoptat de Parlament, dar nu avem o variantă finală a acestuia. Totuși, eu cred că există niște mesaje foarte importante și în acest acord, așa că eu propun să le menționăm pe amândouă, și cel cu șase și cel cu două acte legislative, nu doar să renunțăm la pachetul cu două acte legislative. Do you agree? Sunteți de acord? Well, it's, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Din punctul meu de vedere, e vorba de un amendament tehnic. Și felul în care a fost uh, acesta propus acum e acceptabil pentru mine. Bine, mulțumim, spune președintele. Ok, alors nu putem prendre... Bun, nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, deci putem trece la listele de vot. La primul alineat, amendamentul 9, Ashworth. Bun, eu aici vă propun un vot pe două părți. Prima parte e vorba de adăugarea commitments plus guarantees. Asta e în spiritul raportului. Deci propun să votăm pentru în calitate de raportor. Desigur, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Nimeni abțineri se adoptă. Însă, partea 2 a lui Richard nu corespunde spiritului propunerii raportului. Deci propuneai să votăm împotrivă. Cine este pentru? Cinci persoane, șase chiar. Cine este împotrivă? Mulțumesc, abțineri. Se respinge. Bun. Avem apoi un amendament oral al domnului raportor, adică subsemnatul, nu, al domnului Torvalds, de fapt, în acord cu subsemnatul, eh, dorind înlocuirea Banking Union cu Roadmap towards a genuine economic and monetary union. De asemenea, asta este, de, de altfel, asta e eticheta oficială a demisiunii domnului Van Rompuy în acest sens. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva. Două persoane abțineri. Se adoptă. Bun. 10 și 11. Ashworth. Vă propun să votăm în bloc. Raportorul se, este contra. Cine este pentru? 5 voturi. Cine este împotriva? Mulțumesc, abțineri. Se resping aceste două amendamente. Acum 12 Duron. Raportorul este pentru. Cine pentru? Mulțumesc, împotriva. Două voturi abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13, Ashworth, care dorește eliminarea alinatului 4. Raportorul este împotrivă, pentru că este autorul paragrafului. alinatului respectiv. Cine este pentru? Două voturi. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 14. Darden. Raportorul este împotrivă pentru că merge prea departe. Cine pentru? Da. Cine e împotrivă? Mulțumesc, abțineri. Se respinge. Spuneam că avem un alt amendament al domnului Torvalds pe două părți. Prima parte. Înlocuirea lui uh, Tupac cu six-pack, deci amendament oral uh, modificat de Ivailo care propune să păstrăm și Tupac și six-pack. Sau, deci ar fi 8 packs, <laughs> cum ar veni 2 plus 6 egal 8. Cine e pentru? Mulțumesc împotrivă. Mulțumesc abțineri. Se adoptă. Acum partea a doua ca adăugire la finalul uh, alineatului while strict avoiding the risk of creating a precedent which may lead to distortion of the unified method by which structural deficits are calculated. Cred că este o precizare foarte bună. Cine pentru? Mulțumesc, împotrivă. Un vot. Abțineri. Se adoptă. Ensuite, nous avons donc cet amendement 15. Bun, avem amendamentul 15 pe care domnul Calfin nu vrea să îl retragă. Unde deci raportorul nu poate să voteze împotriva acestui amendament al domnului Calfin. Votăm. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Vă mulțumesc. Abțineri. O abținere. Și majoritatea e pentru. Ivalo retrage 16, nu? Da, așa e, bun. Trecem la un alt amendament oral a domnului Torvalds cu acordul raportorului. The Commission must take into account the budgetary consequences of the single supervisory mechanism și așa mai departe. Raportorul e pentru, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la considerente. Avem amendamentul 1 al domnului Ashworth. Propun să votăm pe trei părți. Și avem un vot pe părți. Prima parte, la care se adaugă especially the euro area, o precizare care mi se pare bună. Eu sunt pentru. Cine e pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la a doua parte. în care apar cuvintele Stabilization Mechanism Aici raportorul ne spune mecanism de stabilitate. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Opt. Cine împotrivă? Majoritatea abțineri se respinge. Trecem acum la cea de-a treia parte. E o precizare utilă, raportorul e pentru, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 2 al domnului Sarius Polski, acesta e caduc. Trecem la amendamentul 3 al domnului Ashworth. Eu nu sunt de acord cu prima parte, până la Until Contributions to the Union's Budget. Cine e pentru această primă parte? Șapte, opt. Cine e împotrivă? Majoritatea abțineri. Prima parte se respinge. Trecem acum la a doua parte unde avem un amendament oral. etc. Euh, Mangan and the non-participating ones. Donc c'est insister sur de bien distinguer ce qui relève de Insist că trebuie să facem o distinție foarte clară între ce pentru zona euro, ce pentru ceilalți, deci cred că e foarte bine. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Vă mulțumesc, cine împotrivă? Un vot împotrivă sau două abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 4 al domnului Ashworth. Raportorul e pentru. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Amendament oral. Aveți textul. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. 1, 2. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 8, vot în bloc, raportorul e pentru. Cine e pentru, împotrivă, abțineri. Cele trei amendamente au fost adoptate. Acum amendamentul oral al domnului Torvalds, un nou considerent. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Mulțumesc, împotrivă, Două voturi împotriva, abțineri, se adoptă. Bun, atunci trecem la votul final al raportului. Vot electronic. S-a deschis votul. Toată lumea are cartela de vot. Îl rugăm și pe domnul vicepreședinte să participe la vot. S-a închis votul. Avem 30 de voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri. Îl felicit călduros pe raportor. Bine, Je... Je... Foarte bine eu, ca președinte, nu sunt neapărat candidat uh, pentru alocarea rapoartelor, dar am primit un ordin și l-am făcut și încerc uh, cu ocazia uh, aceasta să țin cont de numărul maxim de amendamente, dar sigur respectându-mi convingerile politice și majoritatea politică a Comisiei noastre. Bun. Acum trecem la o serie de voturi privitoare la mobilizarea Fondul European de Ajustare la Globalizare, FEG. În această dimineață Helga n-avea lista de voturi, acum Helga a primit lista de voturi, așadar condițiile politice sunt întrunite pentru ca să putem trece la vot. Începem cu punctele 11 și 16, deci domnul Darden se ocupă de ele și poate că Helga îl va înlocui pe domnul Darden. Nu. Nu. Nu, domnul Darden eh, nu e în grupul lui Helga, e în grupul lui Göran. Doresc să iei cuvântul? Nu. Bine, atunci trecem direct la vot. Euh, le premier euh, le premier rapport Primul raport se numește Toc Toc. E amuzant. Există mai multe amendamente care vin de la Comisia pentru Ocupare. 2, 3, 4, 5, 6. Acestea sunt numerele amendamentelor. Raportorul le susține și le-a și semnat. Putem să le votăm în bloc? Nu. Bine, păcat. Bun, 2. Cine e pentru? Cine pentru amendamentul 2? Împotrivă? pp ul Cred că există o majoritate, dar aș prefera să verificăm. Votul s-a deschis. Există colegi care și-au lăsat cartela, dar nu s-au întors din pauza de prânz. Trebuie să participe la masa oferită de domnul Brock. S-a închis votul, avem 19 pentru, 17 împotrivă. Acest amendament e adoptat. Trecem la 3. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Numărul 3. Cine împotrivă? Nu, votăm electronic, nu e clar. Vot electronic. S-a deschis votul. patru de cartele, șase de votanți. S-a închis votul. 14 voturi pentru, 22 împotrivă, amendamentul 3 este respins. Trecem la amendamentul 4. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm electronic. Amendamentul 5. S-a închis votul. 18 voturi pentru, 17 împotrivă. Ne mai rămâne un amendament, amendamentul 6, cine e pentru, împotrivă, există o majoritate, se adoptă. Amendamentul 8 al liberalilor. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 8 se respinge. 9. Amendamentul 9 al doamnei Beres. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 10. Aceiași autori. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 11. 11 și 12 ale liberalilor în bloc, nu? Bun, e o listă de vot foarte sofisticată. 11. Raportorul e împotrivă. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12. Aceeași autor, raportorul împotrivă, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Majoritate pentru respingere. Se respinge. Și acum trecem la considerente. Amendamentul 1 al liberalilor. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Pentru. împotrivă, abțineri, se respinge și acesta. Acum vot final, vot electronic. Pe raportul domnului Darden, intitulat Toc Toc. S-a închis votul. 28 de voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări domnului Darden. Euh, jugé in absentia. Euh, alors, deuxième rapport de M. Darden. Al doilea raport de domnului Darden acum. Pe privitor la Salco din țările de jos. Nu sunt aceleași amendamente. Bun, acum vă întreb dacă prin, printr-o minune permite să votăm în bloc primele amendamente de pe prima pagină. Uh, și cel din partea de sus la cele de-a doua pagini, care au același autor. Nu, PPE-ul de data asta nu vrea. Bine, atunci amendamentul 2 al Comisiei Ample, cine este pentru, raportorul este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 3. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă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 Nu înțeleg ce e cu aceste bâlbâieli și cu aceste grohăieli de cavernă. Și asta nu înseamnă un vot. Sunt niște mormăieli, niște borboroseli. Bun, avem 28 de votanți. Haideți, votați, vă rog. Uh, Alexandra a votat pentru mine. Nu, votul s-a închis, avem 14 pentru 21 împotrivă. Nu, încă se votează. Eu am votat pentru, vă spun. Foarte bine. Da, e o mare confuzie aici. Amendamentul 5 acum, raportorul de ce se pentru. cine pentru? Contra. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 6. Cine pentru? Împotrivă. 9 împotrivă, abțineri se adoptă. 7. Cine e pentru? Împotriva? Numai 3. Abțineri se adoptă. 8. Pentru? Împotriva? Două abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Cu autori diferiți al grupului liberal. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 10 al doamnei Beres. Cine pentru? Raportorii pentru. Împotriva? Abține, se adoptă. 11 și 12 în bloc. Se poate? Da. Deci 11 și 12 al liberalilor. A, nu. Doar 11. Raportorii împotrivă. Cine e pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Se respinge. 12 acum. Cu aceeași autor și aviz negativ al raportorului. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Un singur amendament uh, la capitolul considerente. Raportorul are aviz negativ. Cine e pentru? Împotriva? abțineri, cu aceeași majoritate, respins. Și acum votul final este un vot electronic. Am deschis votul. Vot închis. 28 pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Felicitări domnului Darden. Și acum Trecem la punctul numărul 12, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, în cazul cererii Peugeot din Franța. Începem cu o serie de amendamente a comisiei, de, depuse de Comisia Empli, pe care le-aș vota în bloc, dacă îmi permiteți. Bon. Donc, sans le 7, hein? Deci, cu excepția lui 7. 2, 3, 4, 5 și 6 împreună. Sau și cu 7? Nu. Până la 7. Raportorul dă aviz favorabil. Cine pentru? Domnule Arton. Vreți un vot separat? Nu. Bun. Deci, cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Atunci, amendamentul 8. Eh, raportorul are aviz negativ. Cine e pentru? Împotrivă? majoritatea împotrivă, fără abțineri, respins. Amendamentul 9. Raportorul cu aviz favorabil. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Numărul 10 și 11 în bloc. Nu vreți? Bun. Deci amendamentul 10. Cine pentru? Împotrivă? Aceeași majoritate abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă. Se respinge cu aceeași majoritate. Amendamentul 1. Raportorul împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă? Mai mult se respinge. Vot final electronic pentru textul astfel amendat. Vot deschis pentru raportul Cotini, fondul de mobilizare pentru Peugeot. 25 pentru, 5 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări domnului Cotini. Iată, nu știu de ce, dar reapare Darden, surpriză. De data asta, din nou suntem în țările de jos, dar acum cu Gelderland și din nou avem o serie de amendamente de la 2 până la 8 ale Comisiei pentru Ocupare. Da. Iată ce se întâmplă. Bine, îmi pare rău. Bun, deci le votăm uh, pe rând doi raportorul e pentru. Uh, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. trei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat cu aceeași majoritate. 6 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 7 pentru, împotrivă, 3 împotrivă, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Uh, amendamentul nouă al liberalilor. Cine pentru? Opt. Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 10. Raportor cu aviz favorabil. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 11 și 12 în bloc, dacă vreți. Nu, nu vreți. 11 atunci. Raportori împotrivă. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 12 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Uh, n-am prea văzut care a fost diferența la majoritățile la aceste două amendamente, dar mă rog. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Și acum vot final, vot electronic, care se deschide acum. Chers collègues, c'est un problème interne à votre groupe. Aero, păi, dragă colegă, dar asta e o problemă internă a grupului dumneavoastră, care este de altfel și grupul meu, dar mă rog, acum sunt în calitatea mea de președinte al comisiei aici, deci Fani vine să vă vadă ca să rezolvați problema. Bun, rezultatul final acum, în ciuda acestui incident, avem 29 de voturi pentru 3 împotrivă și 3 abțineri. Felicitări colegului Darden. Bun, cu asta putem trece acum la punctul 14 e, al domnului Alvaro. Nu, Alvaro, în primul rând, în numărul 14, Galicia Metal. Galicia Metal, iată, acum am ajuns în Spania, cu, împreună cu domnul Alvaro. repede, dar nu facem coride aici. Bun, există o serie de amendamente. Avem un amendament al domnului Naraho și al domnului Garriga. Raportorul nu este deloc în favoarea acestora. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Se respinge. Uh, je peux prendre tous les amendements Beres qui suivent? Putem să luăm toate amendamentele Berez în bloc? Nu? Bine. 3. Raportorul e împotrivă. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 4, raportorul împotrivă, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge cu aceeași majoritate. Amendamentul 5. Only Dominique uh, bon, alors. <laughs> bon, alors attendez. Donc c'est l'amendement 4. Hein? Amendamentul 4. Raportorul e împotrivă. Deschidem votul electronic la amendamentul 4. Votăm. Votul s-a închis. 24 voturi pentru, 9 împotrivă. Amendamentul 5. Cine pentru? Cine împotrivă? Verificare electronică. Je sais pas ce qui se passe. Enfin, il y a Fanny qui transmet des instructions différentes selon les. Ce se întâmplă, se pare că Fanny transmite instrucții contradictorii fiecărui membru. Bun, am închis votul, avem 12 pentru 21, împotrivă, nicio abținere se respinge. Bun, 6 acum. Raportorul e împotrivă. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. E clar că majoritatea a fost pentru. Le, je peux pas mettre en bloc 7, 8, 9. 7. Nu putem vota în bloc 7, 8, 9. 7, 8, 9. Raportorul e pentru. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 10. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 11. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Următoarele trei amendamente spaniole. Raportorul e împotriva lor. Putem vota în bloc. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1, același autor, raportorul împotrivă, cine pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate, se adoptă. Și acum vot final, vot electronic. S-a închis votul. 26 de voturi pentru, 8 împotrivă, o abținere. Felicitări raportorului nostru. Voilà. Îi a sa revanche. Bun, deci a luat revanșa. Foarte bine. Bun, cu asta trecem la domnul Riche, cu Astra Zeneca, uh, Suedia. Oi, păi, retire, Amendamentul 3 a fost retras. Amendamentul 3 a fost retras. Deci nu-l mai votăm. Și acum, amenamentul 2. Aveți favorabil din partea raportorilor. Cine pentru? Împotriva? Șapte membri. Abțineri? Se adoptă. 3 retras. 4. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Amenamentul 5. Aviz favorabil. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptată. Amendamentul 6 cu aveți negativ. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Amendamentul 7, aviz pozitiv. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 8, raportorii pentru. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 9, domnul Alvaro. Cine e pentru? împotriva, majoritatea abțineri, respins. Amendamentul 10, raportorul pentru, cine e pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 11, cine e pentru, împotriva, 7 membri, adoptat. 12 pentru, împotriva, abțineri, respins. 13 pentru, tot cu aviz negativ, cine pentru așadar, împotrivă, abțineri, respins. Și amendamentul 1, raportorul împotrivă, cine e pentru, împotriva, abțineri, respins. Vot final electronic asupra raportului astfel amendat. Raportul e deschis acum. Votați, votați. Hai, curaj! Votul e închis acum. 25 pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri. Adoptat și felicitări domnului Riche. Și trecem la un alt raport, Riche. Oui, nous avons encore un vote. Nu, mai avem, da, într-adevăr, mai avem încă un vot uh, Riche dar nu mai este fondul de ajustare. Bun, vă întreb dacă putem vota în bloc viramentele corespunzătoare. Da, înțeleg că există anumiți membri care au votat pentru temeiul juridic, dar care vor vota uh, diferit uh, viramentele. Nu, nu, ar fi trebuit să fac un vot în bloc de fiecare dată. Bun, foarte bine. Bun, de acord, atunci, da, foarte bine. Așadar, avem 11 Nu, eu vă propun următoarea metodă de vot. Eu voi relua subiectele în ordinea în care am votat temele juridice și de fiecare dată vă întreb dacă sunteți de acord cu viramentul. Deci viramentul la toc, toc. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun. Viramentul la Salco. de raport de Arden. Cine pentru? Împotrivă obțineri, Se adoptă. Viramentul la Peugeot. Raportul Cotinicine Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Viramentul la Gelderland. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Galicia Metal. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Gramentul la AstraZeneca. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și Iată, am terminat cu viramentele și atunci putem trece la un nou raport Riche. E vorba de un aviz privitor la sistemul de supra- european de supraveghere a frontierelor Eurosur. Și începem cu o serie de amendamente ale raportorului. Întreb dacă nu cumva am putea cumva să votăm în bloc. Nu. Bine. Atunci începem amendamentul 7 cine pentru. Împotriva. socialiști și domnul Hartung. Abțineri. Se adoptă. o opțiune pentru? Împotrivă? Nu. Trebuie să verificăm. Deci, la amendamentul 8 verificăm cu vot electronic. Amendamentul 8. Votul e deschis. Dar acum am închis. Avem 13 pentru 20 deci împotrivă. Nici obținere. 8 e respins. Amendamentul 9 al raportului. Cine pentru? Împotriva Abțineri. Se respinge cu aceeași majoritate. Amendamentul 10 al raportorului. Cine pentru? Împotriva Abțineri se adoptă. 11. Cine pentru? Împotriva Abțineri se adoptă. 12. Pentru. împotrivă, abțineri, se respinge. 18 al domnului Hartong. Aici n-am niciun aviz din partea raportorului. cine pentru? Raportorul este împotrivă. Bun. Eh, două voturi. Bun. Abțineri se respinge. 13 al raportorului. Cine pentru? Împotrivă. trei voturi abțineri. Se adoptă. Acum considerentele doi la raportului. Cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă 16 haug. Raportului pentru. Cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă 17 hartong. Raportul este împotrivă. Cine pentru? 4 mm, împotrivă. Împotriva abțineri, se uh, respinge. Putem vota în bloc? Da. Nu. Domnul Harton nu vrea. Bine, atunci trei al raportului. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, asta chiar în unanimitate. 5 pentru. Împotrivă, abțineri, 3 împotrivă. Bun, se adoptă 6 pentru împotrivă, 2 voturi abțineri, se adoptă. Și acum votul uh, privitor la propunerea rezoluției legislative, pe, uh, unul a raportorului cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 al iutei. Cine este pentru, împotrivă, două voturi abțineri, se adoptă. 15. Uh, Haug, raportul este pentru. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final acum, vot electronic. Votul este deschis. Voilà, le vote est clos. Votul, votul s-a închis, 28 pentru, 4 împotrivă și o abținere. Se adoptă felicitări raportorului. Acum avem trei rapoarte ale domnului Lavia. Și vom începe cu numărul 18 de pe ordinea de zi, Organizarea Comună a Piețelor Produselor Agricole. regulamentul privind OCP unică. Începem cu două amendamente ale raportorului în bloc. Bine. Cine pentru? Împotrivă? Am început foarte bine. Vot electronic. Vot electronic. S-a deschis votul. Votăm, stimați colegi. S-a închis votul. 13 <clears throat> pentru 16 împotrivă, 0 abțineri. Aceste amendamente au fost respinse. Două amendamente ale domnului Peteriar în bloc. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? 7. Cine e împotrivă? Mulțumesc, abțineri. Se resping și acestea. Amendamentul Soza Wagner. Cine e pentru? Raportorul e pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3 al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Nu? Bun, atunci verificăm electronic. Amendamentul 3 al raportorului, vot electronic. Nu ridică toată lumea mâna, așa că e greu să ne dăm seama. Votați, stimați colegi. Bun, 36 de cartele de vot, 29 de votanți, 22 de voturi pentru, 9 împotrivă. Așa că amendamentul 3 se adoptă. 10. Soza Wagner. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11. Același autor. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. De data asta raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge în unanimitate. 4. Al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 5 al raportorului pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 13. Soza Wagner. Raportorul e pentru. Pentru. Împotrivă. Bun, verificăm electronic la 13. La 13. A votat toată lumea. S-a închis votul. 16 pentru, 15 împotrivă, 0 abțineri. Bun. 14. Sosa Wagner, de data aceasta raportorul e împotrivă, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, nimeni n-a votat pentru, 15, iar, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 6 al raportorului, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16. Sosa Wagner. Raportorul e împotrivă. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17-18 împreună. Da. Ale domnului Petăria, Iar raportorul e pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum vot final, vot electronic, s-a deschis votul. Votați, vă rog. S-a închis votul. 27 de voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări domnului Lavia pentru raport. Și trecem acum la un alt raport al aceluiași raportor, domnul Lavia, în ceea ce privește plățile directe. Raportul numărul 19. Plățile directe acordate fermierilor prin schema de sprijin în cadrul politicii agricole comune. Începem cu trei amendamente Soza Wagner în bloc. A zis cineva nu? Votăm în bloc? Bine. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Helga. Cine e împotrivă? Toată lumea. Abțineri. Bun, Helga a rămas singură și acestea se resping. 17 al raportorului. Cine e pentru? Nu. Vă rog, domnule raportor, da, domnul Lavia, există un amendament oral aici, domnule președinte, pentru că atunci când am redactat raportul, pe atunci nu aveam compromisul pe finanțarea PAC, la care am ajuns doar ulterior, la, printr-un raport din interim. Deci ne-am gândit să înlocuim textul cu același text pe care îl vom introduce în raportul interimar în compromis, îl avem aici, e același text pe care l-a votat la plenară eh, la Comisia Sure. C'est Göran. Göran. Um, thanks to the rapporteur. Îi mulțumesc raportorului pentru amendamentul oral. Totdeauna ne putem pune această întrebare dacă să includem acest tip de text aici. De obicei nu e inclus în regulamentul ca atare, însă ar trebui să-l avem să existe și aici aceeași formulare ca în raportul privind CFM-ul. Așa că sunt de acord cu raportorul și putem vota așa. Bun. Atunci avem un amendament oral care reia formularea din raportul la jumătatea termenului și se, introduc, se introduce 5A în noul articol. Se introduce noua, noul articol 5A. Text sera à introduire deci același text, de asemenea, va trebui introdus într-un amendament, într-un considerent, din nou. Deci este același text. Dacă sunteți de acord să votăm, textul este identic. Putem vota cumva în bloc, ca să spun așa. E pur. Contre. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bun. Putem considera că 17 e acoperit, așa că votăm 18, nu? Bun. Amendamentul 18, iar. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la 19, același autor, raportorul e pentru, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20. Raportorul e împotrivă, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21. Peter Iar, raportorul împotrivă, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Cine e pentru? 22. Raportorul e pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23-24 în bloc. Nu? Bun. 23. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24. Raportorul împotrivă. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Următoarele trei amendamente ale raportorului în bloc? Nu. Bine, 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 3. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Putem vota în bloc toate amendamentele Sosa Wagner? Minunat. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Nimeni. Nicio, nicio abținere. Se resping. 4 a fost retras. Trecem la 33, Soza Wagner, raportorul împotrivă, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5. Al raportorului, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. Al raportorului, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34. Peter Iar, raportorul e pentru, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 al raportorului, cine e pentru? Împotrivă. Cred că e o majoritate pentru, dar verificăm electronic la numărul 7. S-a deschis votul. Votați. S-a închis votul. 18 voturi pentru, 11 împotrivă. Se adoptă amendamentul 7. Trecem la 35. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36. Soza Wagner, raportorul e împotrivă. Cine pentru? Nimeni. Se respinge. 37. Peter Iar, raportorul e împotrivă. Cine pentru? Două persoane. Cine e împotrivă? Foarte multă lume, abțineri, se respinge. 38, Soza Wagner, e cineva pentru? Nu. Se respinge. Amendamentul 8. Nu, s-a făcut, s-a votat deja atunci. 9, a lui Peter Iar, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 10, Sosa Wagner. Cine votează pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trei amendamente iar, le votăm împreună? Nu? Bun. 11. Raportorul e împotrivă. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12. Tot Peter iar cine pentru? Un vot pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 Peter Iar, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final acum. S-a deschis votul. S-a deschis votul, s-a închis votul. 25 de voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Felicitări raportorului. Bun, mai avem un raport privitor la susținerea pentru dezvoltarea rurală. Are toată lumea lista de voturi. Bun. Amendamentul 15, pe teria. raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Luse. Amendamentul 16, Sosa Wagner. Cine pentru? Nu. Bun. Atunci îl respingem. Amendamentul 1 a raportorului. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 17. Sosa Wagner. Cine pentru? Îl apără cineva? Nu. Eliminat. 18. Sosa Wagner eliminat. 19, aceeași treabă. 20, aceeași treabă. 21. Raportorul apără acest amendament. Cine e pentru? Cine împotrivă? Abțineri, respins. 22 lui Peter Iar, raportor împotrivă. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri, respins. Amendamentul 2 al raportorului. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Prefer să verificăm prin vot electronic. Pentru că am impresia că se controlează o majoritate împotrivă, dar... Da, oamenii sunt obosiți acum și nu mai ridică mâna așa cum ar trebui. Haideți, vă rog să votați. Vot închis. 11 pentru, 16 împotrivă, o abținere. Deci amendamentul 2 este respins. Amendamentul 23 al lui Sosa Wagner. Din nou. Este cineva care îl susține? Nu. 24. Sosa Wagner. Îl susține careva? Nu. 3. Al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 25. Al lui Peter Iar. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, respins. 26, Sosa Wagner, raportului pentru. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 26, 7 lui Iar, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amenamentul 4, 5, 6, 7 și așa mai departe, dacă vreți vorbitorul este întrerupt. Deci, vot separat la 4, da? Raportorii pentru. Cine mai este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 5, 6, 7, 8, 9, 10 împreună. Raportorii pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptate. 28 al lui Peter Iar, raportor împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 11 al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 29 al lui Peter Iar. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Trecem la considerente. Amendamentele lui Peter Iar, 12 până la 14, raportul împotrivă. Cine e pentru? Nu le-a părăt nimeni. Bun, deci se resping în bloc. Și acum vot final asupra textului astfel amendat. Este ultimul text al domnului uh, Lavia. Votați electronic, votul este deschis. Tot grupul PPE la datorie Apăsați, apăsați butonul cu curaj. Votul e închis acum. Bun. Și atunci, 27 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Felicitări, Giovanni, care are astăzi uh, merită o primă de randament pentru cum i-au trecut uh, rapoartele. Și atunci, trecem mai departe cu domnul Papa Stamkos care se află în mijlocul nostru. Domnule vicepreședinte, bine ați venit! Și anume este vorba de un aviz uh, față de un proiect de regulament cu privire la finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune. Și începem cu o serie de amendamente ale raportorului. Nu știu dacă putem să le votăm cumva împreună. Nu, se pare că nu. Bun. Păcat, da, asta e, nu e nicio problemă. Și atunci, numărul 4, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Numărul 5, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm prin vot electronic. Da? Deci vot electronic pe amendamentul 6. A votat toată lumea? Formidabil. 20 pentru, 11 împotrivă, fără abține se adoptă. Numărul 7 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Numărul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Numărul 9, tot al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Numărul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Numărul 11, cine pentru, împotrivă, abțineri, cu aceeași majoritate se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Dăm și noi pagina și mergem mai departe cam tot așa. Și putem vota în bloc amendamentele până la 19 inclusiv. Helga, nu dorești? Nu ești de acord? Deci 13 până la 19 ale raportorului. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Numărul 20 s-a retras. 21 a fost retras. 22. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 23 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 29 al lui Peter Iar, raportorului pentru. Cine e pentru? Pen, împotrivă. Abțineri. Adoptat. 30 și 31 au fost retrase. 24 al raportorului. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verifică. Eu cred că se controlează majoritatea împotrivă. Deci, amendamentul 24, vot electronic deschis. Și am închis votul acum. 17 pentru, 14 împotrivă. Deci, se adoptă și atunci se adoptă și 32 pentru că e identic și 33 acum. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Prefer să verificăm. Pentru că de aici nu se prea vede. Bate soarele. Vot închis. 16 pentru, 14 împotrivă, fără abțineri, adoptat. 25 a fost retras și trecem la considerente, unde avem primele trei amendamente ale raportorului. Putem să le votăm în bloc? Nu. Bun. Atunci cine e pentru 1? Împotrivă, Abțineri adoptat. Amendamentul 2. Pentru? împotrivă, Abțineri adoptat. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Cele două lui Peter iar împreună. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm prin vot electronic. Votul e deschis. Vot electronic pe amendamentele 26-27 al lui Peter Iar. Vot închis acum. A votat toată lumea. Perfect. Și împreună face 16 pentru, 15 împotrivă, fără abțineri. Se adoptă așadar și 28 a fost retras, așa că facem, trecem la votul final asupra votului domnului Papa Stamcos, astfel amendat. Vă haideți, votați, vă rog. A votat toată lumea, se pare. Vot închis acum. 28 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Felicitări domnului Papa Stamkos, domnul vicepreședinte. Bien. Alors, je vous propose maintenant... Foarte bine, acum vă propun să supunem la vot uh, punctul 25 al doamnei Holmeier politica imobiliară. Francesca. Nu. S-a făcut. Domnul Fernandes, aveți uh, viramentele. Putem eventual vota astăzi sau le putem analiza astăzi? Bun, deci mai întâi Monica și dacă avem timpul ne vom ocupa și... Da, Francesca, dumneavoastră, astăzi nu mai aveți voturi pentru viramente, nu. Am votat uh, azi dimineață. Bun. Deci pentru viramente rămân celelalte instituții. Uh, domnul Fernandez se ocupă de asta, dar începem cu Monica. Punctul 25 de pe ordinea de zi, politica imobiliară. Mulțumesc, domnule președinte. Acest subiect a dus la niște discuții aprinse și data trecută când s-a aflat pe ordinea de zi e vorba de sediul pe care îl are ESMA. ESMA are o clădire în Paris. Această clădire este închiriată de la o agenție Asta se întâmpla înainte ca regulamentul pentru ESMA să intre în vigoare. S-a stabilit acest sediu fără să se întrebe autoritatea bugetară înainte dacă ar fi de acord sau nu cu această stare de fapt. De aceea, Ceilalți raportori și nici eu nu am fost foarte încântați de acest dosar pentru că trebuia să ne punem următoarea întrebare. Consiliul ne spune tot timpul noi să economisim bani când el de fapt nu face acest lucru. Unde e consecvența aici? Dar e clar că și această agenție are nevoie de un sediu. Însă, se pare că uh, Parisul nu e locul cel mai potrivit în Uniunea Europeană pentru această agenție. Am uh, discutat din nou despre acest dosar și ne-am gândit dacă cineva este responsabil din punct de vedere juridic și am ajuns la concluzia că și aș fi de stat și de guvern sunt responsabili pentru această situație. Până la urmă am căzut de acord că nimeni nu poate fi tra- tras la răspundere pentru situație. Noua directoare abia și-a intrat în funcție, așa că nu poate să se impute această cumpărare a clădirii. Iar dacă am încheiat chiar acum contractul de închiriere, am avea de plătit foarte mulți bani, nu ne dorim acest lucru. Apoi, ar mai fi nevoie de încă un număr de metri pătrați pentru agenția, astfel încât tot personalul să aibă loc. De obicei, acum au uh, cam peste 3000 de metri pătrați, însă e nevoie de și mai mult, pentru că personalul e mai numeros. Apoi mai există costuri neincluse în buget. Situația nu e chiar atât de dramatică, însă uh, ESMA poate să acopere anumite costuri din propriul buget și nu totul se acoperă la nivel european. Uh, și de aceea există această sumă de 982.298 de euro, restaurările sunt undeva la 198.400 euro și 18.600 de euro costuri pentru mobilă și nou spațiu. Aceste costuri vor fi suportate de agenția însăși Costul uh, global al renovării ar fi undeva la 640.000 de euro, iar partea noastră ar fi de 198.400 de euro din această sumă. Vedem că s-a ales un spațiul cel mai scump, cu siguranță vom mai avea asemenea discuții și în ceea ce privește uh, agenția de la Londra și așa mai departe. Așa că, domnule președinte, aveți aici un aviz la care am uh, lucrat împreună cu coraportorii mei. Le mulțumesc acestora, le mulțumesc pentru sprijinul acordat, însă până la urmă am două puncte despre care vreau să vă vorbesc. În primul rând, autoritatea bugetară nu a fost consultată, nu am primit niciun fel de informații. Și apoi li s-a spus statelor membre, șefilor de guvern și șefilor de stat că s-ar putea găsi ceva mai economic decât acest spațiu din Paris. Probabil chiar și în Paris există proprietăți ceva mai ieftine. Însă nu prea avem ce schimba, așa că eu și coraportorii mei am făcut totuși un aviz pozitiv în ceea ce privește ESMA pentru că nu există niciun fel de alternativă. Liga Vertman a demandat la Mulțumesc, doamna Vertman a cerut cuvântul. Mulțumesc. Încă o dată întreb. Ce s-ar întâmpla dacă acest caz ar fi odată discutat cu cărțile pe masă înainte de de, înainte să uh, facem niște plăți uh, neîntemeiate. De ce nu vrem să căutăm odată persoana responsabilă? Eu cred că uh, directorul uh, de la vremea aceea ar, fi, ar putea fi tras la răspundere și odată am putea să statuăm și noi un exemplu, pentru că nu se poate ca fiecare an să apară câte un caz de genul acesta da? Nu putem să ne sustragem răspunderii. Da? Eu sunt convinsă că undeva există o persoană care poate fi făcută responsabilă sau care a semnat responsabilă pentru aceste chestiuni. Vă mulțumesc. Je vous remercie. Madame ă, Situația a fost ă, clarificată din punct de vedere juridic și ESMA a răspuns foarte detaliat. ESMA ne-a prezentat o situație diltaleată. Nu există un director care ar fi uh, luat uh, o decizie și care ar fi fost răspunzător pentru așa asta. Decizia a fost luată de șefii de stat și de guverne. Pentru că s-a decis atunci ca toate uh, deciziile și responsabilitățile juridice uh, ale, care uh, înainte vreme au fost uh, luate pe teritoriul suveran uh, francez, acum sunt preluate de conducerea actuală. Serviciul juridic ne-a spus că nu există un director sau director general responsabil care ar putea fi numit concret sau care ar putea fi acuzat că nu și-ar fi luat în serios atribuțiile, ci în actul de constituire al ESMA, șefii de state și guverne au stabilit că tot, toate actele eh, cu efect juridic ale agenției premergătoare ESMA vor fi preluate de către ESMA. Deci ESMA nu are, are nicio altă posibilitate decât să respecte uh, prin persoana directorului actual obligațiile care au fost transmise prin actul de uh, constituire. E drept că s-au obținut uh, niște facilități față de situația inițială, dar, din păcate, aici este vorba de, o semn- de semnătura tuturor eh, șefilor de statelor și de guverne și, și directoarea de azi trebuie să trăiască cu această decizie. Dacă contractul uh, s-ar rezilia, atunci ar urma să fie plătite niște penalități extreme. Da? Da? Și vă spun că vă spun că eh, o soluție mai, mai bună, mai ieftină, într-un alt cartier, eh, poate, eh, oricum ar fi, ar fi nimicită de acele penalități mari. Da? Acum, marele avantaj este că o mare parte a acestor cheltuieli de chirie este plătită, este achitată prin mijloace și venituri proprii ale agenției și uh, deci avem aici uh, o chirie de 1.281.956, din care noi de la bugetul Uniunii Europene plătim doar 397.156. Deci nu e neapărat o mare dramă sub raportul cifrelor pe care le discutăm. Este dramatic ce s-a întâmplat. Uh, în principiu, uh, dacă s-ar fi închiriat spații ceva mai avantajoase, atunci s ar fi reușit să acopere aceste cheltuieli 100, uh, în raport de 100%. Deci uh, trebuie să spun că ESMA a răspuns foarte precis uh, și detaliat la uh, solicitarea noastră. Um, a fost foarte deschisă, dar nu avem altă explicație decât că nu există un, director sau un funcționar care poate fi incriminat direct. Achtung! Domnul Hartung a acel cuvântul în primul rând. Vă mulțumesc, domnule președinte ca politician eh, nu-mi place să mă simt așa cu mâinile legate. De aceea eh, eh, o susțin mai întâi pe colega Vertman. Aici nu e vorba doar de o soluție juridică la o problemă, dar noi ca politicieni trebuie să transmitem și un semnal etic. Deci trebuie să spunem că nu suntem de acord, și anume deloc nu suntem de acord în uh, calitate de colegiuitor și uh, partener la stabilitatea, stabilirea bugetului cu această soluție. Uh, Utah. Haug. Haideți să nu complicăm lucrurile și mai mult decât uh, sunt ele acum. În diferite contexte am discutat deja care este rolul summitului, respectiv rolul șefilor de state și de guverne în aceste acorduri interinstituționale și relații interinstituționale. Și de fiecare dată ni s-a spus așa că uh, Consiliul European, uh, șefii de state și de guverne nu formează un, o persoană juridică care ia decizii ce, uh, pentru care trebuie să răspundă sub raport juridic. Nu. Uh, se, se zice în informările pe care le primim că șefii de state de, și de guverne doar stabilesc liniile de orientare uh, principale ale uh, activității instituțiilor europene. Acum nu știu dacă la această decizie s-au coborât din nori șefii de state și de guverne pentru a lua o decizie foarte concretă, dar eu trebuie să insist că trebuie să fim foarte atenți în momentul în care articulăm această problemă. Da? Deci, șefii de state și de guverne nu au o răspundere pe de altă parte, șefii de state și de guverne nu au ce să se amestece într-un element de legislație concretă. Da? Și s-a mai întâmplat. Da. Deci, șefii de state și de guverne au de mai decis să luptăm împotriva șomajului și atunci ministrii de finanțe au zis că nu avem bani pentru așa ceva. Da? Și atunci am avut alte probleme. Dar nu cred. Deci, deci nu, trebuie, nu trebuie să recunoaștem noi așa că această chestiune a fost uh, decisă de șefii de state și de guverne. Pentru că dacă doar șefii de state și de guverne ar fi răspunzători, atunci, uh, atunci uh, iată că, de fapt, indirect incriminăm pe aceia care au închiriat sediu. Mulțumesc, domnul Gaier. Tot în legătură cu clădirile, cu sediile agențiilor Uniunii Europene, revine mereu această, aceeași problemă. Eu știu că la nivel Consiliului, șefii de state și de guverne decid locația în care se va stabili sediul și um, adică statul membru, și că agenția va decide exact unde anume se va face această uh, stabilire a sediului agenției. Pentru că în uh, pentru că pe mine m-a supărat uh, când EMEA a fost decisă să fie atribuită Regatului Unit și atunci EMEA a fost stabilită cu sediul în Docklands, cea mai scumpă zonă din Londra. Și este destul de Uh, este destul de trist să auzi că în alte regiuni ale Regatului Unit ar fi uh, existat posibilitatea de a închiria uh, pe sume modice, dacă nu chiar gratuit, aceste sedii. Da? Deci, întotdeauna atunci, întotdeauna se cer economii din partea agențiilor, în același timp se, se cheltuie de foarte multe ori în mod irațional sume enorme. Deci ar trebui să ne gândim și la acest lucru. Euh, euh. Mulțumesc. O observație personală și apoi dau din nou cuvântul Monicăi. Într-adevăr, cu toții, doamna raportoare, cei care au vorbit adineauri, uh, toată lumea și-a exprimat categoric uh, stânjeneala în legătură cu aceste cereri, pentru că marja, marja de manevră e destul de redusă, pentru că ne așteaptă o decizie care în realitate decurge dintr-o decizie politică. Și sigur că întotdeauna avem posibilitatea să dăm avizul negativ. Însă asta cu riscul de a compromite buna funcționare a unui organism ca cel de care ne ocupăm. ESMA, care este foarte necesară în acest moment. Deci e o responsabilitate politică foarte dificil de asumat. Eu personal mă întreb dacă cumva am putea să anunțăm, fie în cadrul acestui aviz, fie pe marginea acestui aviz sau uh, la finalul său, putem face eventual un punct de presă sau un comunicat pentru presă, spunând că Parlamentul European sau măcar comisia noastră pentru control bugetar e foarte îngrijorată văzând că se produce o adevărată derivă prin faptul că se creează din ce în ce mai multe agenții cu sediul în orașe diferite și, sau administrații sau autorități europene, pentru că se va pune problema, de exemplu, și pentru noul uh, tribunal uh, care se va pronunța în legătură cu litigiile pentru brevete comunitare și este împărțit în trei orașe diferite această instanță. Deci trebuie să ne exprimăm îngrijorarea în fața acestei derive la care asistăm prin Uh, un număr din ce în ce mai mare de agenții, instituții, organe europene în diferite orașe, în locuri alese de alte state. Asta pe spezele bugetului european și deci al, până la urmă al cetățeanului european și noi dorim să existe, să se organizeze o reuniune pe acest subiect. exemplu, am putea ridica acest, această problemă în cursul unui viitor trilog sau să adăugăm acest punct pe ordinea de zi a trialogului pentru următorul buget, că vor fi multe discuții pe tema nevoilor uh, europene în credite de plată ca să atragem astfel atenția Consiliului ca guvernele să-și asume propria răspundere și eventual în funcție de ceea ce se va întâmpla ulterior să atragem atenția opiniei publice din țările noastre în legătură cu această derivă de care nu noi suntem răspunzători și atunci, sigur, e dificil să frânăm toată această tendință atunci când bulgările de zăpadă deja a început să se rostogolească, s-a luat decizia politică și e dificil să ne mai opunem. Înainte de a răspunde Monica, domnul Riche dorea să mai spună ceva. Mulțumesc foarte pe scurt. Mi-e teamă că acest tip de comunicat, pentru că aici ai o problemă de imobiliară suntem, suntem obligați să ne dăm acord unor, politi- unor politici pe care nu le-am uh, hotărât noi, dar o astfel de declarație nu va fi automat înțeleasă ca o declarație împotriva politicii imobiliare a agențiilor și direct, direct îndreptată împotriva agențiilor, care totuși sunt instrumente europene de integrare. Nu știu dacă ar trebui să facem așa ceva, opinia publică așa va percepe uh, ce vom spune noi. E periculos. Sau trebuie să precizăm foarte clar uh, că, ca statele să fie mai rezonabile în, în această activitate, mai responsabile, dar se poate interpreta ca un atac împotriva naturii înseși a agențiilor. Și atunci să cerem un trilog, poate că ar fi asta doar să dăm apă la moare euroscepticilor. Președintele, da, da, oricum, foarte adesea uh, agențiile sunt uh, pe ordinea de zi în uh, aceste triloguri. Deci, spuneam că am putea totuși să ne referim și la problema asta. Bun, domnul Hartung și apoi Monica. Dar domnul Hartung a cerut din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles că mâine Curtea de Conturi va publica un raport special pe tema agențiilor. Cred că e bine de știut. Este sigur că la, la Președintele, sigur, Curtea de Conturi e cel mai bine plasată pentru a formula o, o judecată și pentru a face comparații. Mulțumim pentru informație. Bun, deci Monica, pe baza celor spuse de colegi. Um nochmal, ich wollte es vorher nicht im Einzelnen aus... Încă o dată, nu am vrut să intru în detalii prima oară, dar ascultându-i pe doamna Hau, pe domnul Gaier, trebuie să vă spun pe scurt că există ceva special la ESMA. Nu a fost nou înființată, ci urmează după Committee of European Security Regulators. Aceasta era denumirea agenției din care provine ESMA. Și aceasta se supunea um, dreptului francez. Deci ESMA este o urmașă a acestei autorități. Este de fapt vorba despre o hotărâre care a fost luată astfel încât pentru a putea călca pe urmele acestei companii și ESMA avea de făcut mai multe lucruri încă o dată, costurile care ne vor reveni nouă sunt limitate. Vorbim de 982.298 de mii de euro pe an. Deci nu vorbim de un miliard sau așa. Nu vorbim despre niște sume uriașe. Însă și în cadrul Agenției pentru Medicamente și la altele, am zis, nu ne, nu ne dorim să ajungă în acel loc anume. Domnule președinte, trebuie să vă rog să discutăm din nou cu Consiliul, să vedem Consiliul ce ne va spune în legătură cu această clădire. În ceea ce privește Agenția pentru Brevete, din nou avem aceeași problemă, Paris, Londra, München, ca sedii. Uh, Există această problemă cu noile instituții, încă nu s-a hotărât nimic foarte clar, dar voi încerca să mă adresez Consiliului, domnule președinte, însă vă rog să nu avem o evaluare negativă acum, pentru că ESMA a trebuit să urmeze acestei agenții care exista deja și anume Committee of European Security Regulators. Serviciul juridic a confirmat tot acest uh, proces și costurile sunt suportabile. Apoi, cele două puncte principale le-am uh, cuprins în acest aviz, adică acele puncte pe care, ne, nu, care nu ne convin și cu care am căsut de acord cu ceilalți raportori. Alors, je vous propose de, de voter sur l'avis de Monica Holmeyer. Președinte, dragi colegi, vă propun să votăm acest aviz și dacă sunteți uh, de acord, aș adăuga mm, solicitarea numele dumneavoastră tuturor să se înscrie acest punct pe ordinea de zi a următorului trilog. Sigur uh, că, după cum a spus Dominic Riche, în comunicarea noastră către public să avem grijă, să nu lăsăm impresia că suntem ostili față de agenții, ci ne îngrijim de banii comunitari și de bună lor folosire. Bun, deci cine este pentru, în favoarea avizului Monicăi? Cine e împotrivă? Domnul Hartung, abțineri. 4. Foarte bine, mulțumesc și mulțumim Monicăi. Așadar, am închis primul dosar. Bun, mai avem un dosar, Agenția Frontex. Aici ne aflăm în Amonte. La, pentru Agenția Frontex se pune întrebarea de a ști dacă dorim să ne autosesizăm sau nu. Monica, din nou ai cuvântul. Stimate domnule președinte, Aș spune că acest dosar e unul mai bun. Frontex a îndeplinit toate cerințele pe care noi, autoritatea bugetară, le-am cerut. S-a făcut un studiu pe piață, s-a găsit un loc potrivit, adică au depus toate eforturile cei de la Frontex, astfel încât să funcționeze reducând costurile. Există acum uh, o există o vechi clădirea de dinainte la care s-au mai luat și alte etaje până la etajul 23, apoi s-au mai adăugat încă două etaje pentru depozitare, minus 1 și 5. În, până în 2014 au acest contract de închiriere au analizat situația foarte bine. Prețul închirierii nu a fost uh, conform pieței, apoi au încercat să găsească o soluție pe termen lung. În anul 2009 s-a făcut un studiu de fezabilitate și s-a stabilit că e nevoie de încă 500 de metri pătrați să fie închiriați astfel încât să poată fi duse la îndeplinire toate activitățile propuse. Așa că Frontex are acum un nou proiect de clădire. S-a ales un spațiu de birou de peste 14.000 de metri pătrați. Chiria pe metru pătrat e la 19,50 euro în ceea ce privește depozitarea, spațiul de depozitare chiria e la 11 euro pe metru pătrat, deci nu avem de ce să ne plângem. Există o perioadă de închiriere pe o durată de 10 luni. Acest lucru înseamnă că Frontex va avea șapte clădiri și de aceea noi nu putem decât să le mulțumim celor de la Frontex că au fost atât de atenți în ceea ce privește bugetul și nu putem decât să îi lăudăm. Donc, vive Varsovia! Bun, deci uh, trăiască Varșovia, jos Parisul, trăiască Varșovia. Bun, uh, are cineva întrebări sau observații? Bun, atunci votăm. Cine este în favoarea propunerii doamnei uh, Holmeier? Mulțumesc. Cine se opune? abțineri, nu, doar două voturi împotrivă, abțineri, deci se adoptă. Se adoptă acest proiect ținând cont de argumentele raportoarei. Bun, și ultimul dosar acum, de fapt, e agenția ACER, dar e un punct de, doar de informare. Wir haben eine neue Haushaltsordnung. Doar pe scurt, avem un nou uh, buget, dar acesta nu a intrat în vigoare, însă Acer ne-a informat, a spus că încearcă să găsească o nouă clădire și urmează să primim mai multe informații. Atât, domnule președinte. Bun, merci beaucoup. Donc nous avons terminat. Foarte bine, spune președintele. Deci am încheiat cu voturile pe ziua de azi, dar nu ne-am încheiat reuniunea. A, cineva mai dorea? Da, mai este un virament. Sigur, sigur. Vom uh, trece imediat la acest punct. Domnul Fernandes, raportor pentru celte instituții pentru 2012. Mulțumesc, domnul Fernandez. Sigur, iată, avem nevoie de mai mulți bani pentru microfoane. Mulțumesc, domnule președinte. Credeam că vom ă, discuta acest punct mâine, dar cred că putem, sigur, să, să nu lași pe mine ce pot face azi. do Serviço Europeu de Ação Externa ao pedido de alteração número 2. Deci, în ceea ce privește Serviciul de Acțiune Externă, nu există probleme deosebite. E vorba de o rezervă de 2,5 milioane de euro. Și serviciul a dorit să știe avizul Parlamentului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 pour les interprètes. Haideți să ne gândim și la urechile interpreților. Bun. Nu, nu, nu. Mettez-vous là. Mettez, mettez-vous là. Donc să schimbați locul. Cum vă Non mais, mais, mais, mais toi, mais toi là. I must. Alors, tu appuies sur le bouton. Oui. C'est fait. Voilà. Bon, maintenant je pense que c'est bien. Tu vas dire que... Foarte bine, cred că, cred că e bine acum. Spuneam că amendatul numărul 2 al Serviciului de Acțiune Externă Uh, că Serviciul de Acțiune Externă ne-a cerut avizul de a pune la dispoziție această rezervă și aici avem și amendamentul 3 care se referă tot la acest serviciu de acțiune externă, iar aici trebuie să semnalăm faptul că acest transfer care se solicită, acest virament care se solicită, bun, nu trebuie supus la vot, e doar spre informare. Însă putem să votăm fără probleme, dacă e cazul. În plus, nu ajunge la 10%, deci limita prevăzută. Deci se respectă acest plafon, această limită, însă vă atrag atenția asupra uh, acestui serviciu de acțiune externă, uh, deoarece acesta trebuie să prezinte mai atent și mai bine solicitările de virament pe care le face. E vorba de aceste viramente în legătură cu care trebuie făcute solicitări, la fel ca cum fac și alte instituții. Deci liniile trebuie Eh, liniile unde se face viramentul eh, trebuie foarte clar specificate, pentru că dacă nu se pot crea confuzii în legătură cu sumele. Însă în cazul acestui virament, eh, de la punctul 3, după cum v-am mai spus, deși e doar spre informarea dumneavoastră, eu aș spune că am putea să ne dăm aprobarea cu această observație, cerând Serviciul de Acțiune Externă ca data viitoare eh, să fie mai atent și să specifice lucrurile mai clar, că e doar în avantajul său propriu. Până la urmă. Apoi, în ce privește alte viramente, bun, avem ce serot 3, 450 de mii de euro în plus pentru cheltuielile cu asistența juridică externă. Apoi uh, ceva cu clădirile, cu hemiciclul de la Strasbourg, mai avem acolo. Conrad Adenauer, fundația, în fine, tot ceea ce are uh, de a face cu uh, clădirile. Și aici putem da un uh, verde. Păi la C04 avem premiul Saharov, simpozioane și alte activități. Cred că nici aici nu avem probleme. Eventual avem aici la C05 un virament în legătură cu care trebuie să fim atenți, cred eu, ca să nu supraîncărcăm uh, bugetul din acest an, nu doar uh, gândindu-ne la anul viitor, ci gândindu-ne la faptul că sunt uh, investiții necesare referitoare și la echipamentul de software, la noile tehnologii, tehnologiile informației și așa mai departe cu uh, acoperirea internetului fără fir uh, în toate clădirile Parlamentului European. Deci e o, vorba de investiții necesare și vorba de o temă importantă. Asta ne va permite ca toți deputații să avem acces la internet în toate clădirile, astfel încât că și pentru asta propun aprobarea acestui virament. Știm că E vorba de bani uh, din uh, acea uh, rezervă pentru um, activități neprevăzute, contingency reserve. Nu, nu, nu poate fi vorba de un uh, virament direct, însă noi, autoritatea bugetară, putem utiliza liniile și această rezervă pentru activități cheltuieli neprevăzute. În plus, noi uh, am prevăzut o atare uh, situație că putem uh, transfera bani din această rezervă Dar putem face așa, în momentul în care există o adoptare, uh, în momentul în care noi ne dăm aprobare, atunci se poate face acest lucru. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție, am încheiat. Președintele. Uh, da, mă scuzați, revine, revine domnul Fernandez. Vreau să spun că mai există și un virament de uh, mai mică importanță, 316.000 uh, de euro. E vorba de o altă clădire, dar aici nu e nicio problemă. Putem să uh, ne dăm aprobarea. E vorba de ombudsmanul european aici. 03. Și cu asta vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, are cuvântul la grefle. Mulțumesc. Transfer 3. În legătură cu transferul 3 al e, Serviciului de Acțiune Externă. Această serviciu e, e, ne prezintă un, o statistică, o situație cum nu ne-a prezentat nicio instituție, total ala andala. De exemplu, la uh, expunerea de motive, pagina 3, se spune că uh, ar fi, fost, uh, ar fi apărut costuri suplimentare de 6,4 milioane pentru că s-ar, că s-au creat 23 de posturi. Dar dacă împarți suma la cele 23 de posturi, uh, atunci ajungi la 170.000 de euro pentru fiecare post. Uh, și oricum suma este, suma este dată pentru 9 luni aici. Deci, uh, oricum aici uh, apar și alte costuri nedeclarate, pentru că dacă faci un simplu calcul matematic îți dai seama că nu poate fi așa ceva. Deci nu este uh, o forma forma acceptabilă pentru un, uh, o, o situație de, de contare. Este inacceptabil așa ceva, este total intransparent, este neconcludent, pentru că nu se procedează de la linie la linie, ci pentru că se, uh, se adună mere cu pere și nu știm dacă nu știm dacă de ce într-o parte apar 14 milioane, în, pat, în cealaltă parte 4 milioane de transferuri. Deci aș fi vrut să știu și aș vrea să știu foarte exact care sunt celelalte costuri care agenția asta, serviciul acesta nu ni le, ni le declară, pentru că altfel n-are rost să continuăm. Mulțumesc. Găran. Thank you. Uh, uh, I just have a few comments on the European Parliament. Scurt, pe scurt câteva uh, comentarii privire la transferurile de Parlamentul European. Se zice că am avut uh, plăți uh, din planul de rezervă pentru IT, pentru alte situații și așa mai departe. Dacă facem, uh, dacă facem aceste plăți și le facem în mod regulat, atunci trebuie să le facem din buget, nu trebuie să facem din rezerva de urgență. De aceea, Uh, IT-ul, uh, serviciile juridice, traduce și așa mai departe, trebuie să fie incluse în buget. Pentru că situația pe exact aceste trei domenii a apărut și anul trecut și anul de dinainte acelui, așa și mai departe. Deci trebuie să vorbim uh, cu administrația noastră și trebuie să fie clar că aceste tipuri de cheltuieli trebuie să fie bugetate și nu să fie acoperite din niște rezerve de fier. Mulțumesc. Domnul raportor, aveți cuvântul. Eu eh, percebo. Eh, Mulțumesc. Eu înțeleg eh, pozițiile exprimate adineori de colegi, însă e o procedură care are precedent. E vorba de această rezervă exact prevăzută pentru investiții de acest tip. E vorba de investiții necesare administrația, sigur, ar putea să recomande evitarea utilizării acestei rubrici pentru acest tip de investiții, însă, din punct de vedere strict juridic și din punct de vedere al unei bune administrații, e mult mai bine să um, prevedem toate tipurile de investiții care trebuie uh, făcute. De exemplu, în ce privește uh, mijloacele prevăzute pentru prima fază de instalare a rețelei fără fir și acolo s-au prevăzut bani din această rezervă de urgență. La fel s-a procedat și uh, cu raportul anterior care s-a ocupat de această temă. Trebuie să vă atrag atenția asupra necesității de Uh, avea mai multă rigoare în uh, prevederea și prezentarea acestui tip de investiții. Trebuie să uh, prevaleze principiul de egalitate și principiul bunelor condiții pe care, de care trebuie să ne bucurăm pentru a ne putea exercita munca. Toată lumea trebuie să aibă acces la rețea internet fără fir. De multe ori noi ne plângem că nu putem fi mai productivi pentru că nu dispunem de tehnologia sau de mijloacele necesare, de cele mai noi tehnologii, așa că din acest punct de vedere uh, uh, investiția respectivă este pe deplin justificată, la fel din punct de vedere politic. Sigur, noi nu dorim să încărcăm uh, bugetul pentru anul viitor, Plus că am și adoptat o asemenea măsură chiar în cursul acestei săptămâni, uh, în legătură cu cele spuse de doamna Gresle. Nu știu dacă este cineva aici din partea uh, Serviciului de Acțiune Externă, însă, bun, e, asta e și poziția mea, cel puțin pentru următoarele solicitări de transferuri din partea serviciului acestuia, trebuie ca ele să fie făcute cu mai multă claritate și Bun, poate am fost uh, prea dur, dar vă rog să faceți o prezentare mai clară pe viitor uh, când solicitați transferuri, ca să se înțeleagă foarte bine care sunt sumele și despre ce vorbim. Asta face și Comisia și toate instituțiile europene atunci când solicită transferuri. Aici, în acest caz, e vorba de Uh, un punct pentru informare, nu trebuie supus la vot. Bun. Uh, de aceea, cred că dar pe de altă parte nu are nicio problemă și putem să votăm inclusiv acest punct. Acum nu știu dacă cineva, dacă există aici un reprezentant al Serviciului de Acțiune Externă care să ne ofere informații suplimentare. Dacă nu, poate putem amâna acest punct pe mâine. Nu știu dacă preferați să putem să rezolvăm lucrurile astăzi putem să dezbatem astăzi sau mâine. Că, uh, e vorba aici și de anumite chestiuni care nu uh, țin de aceste uh, transferuri. Eu, pentru că există dubii, am, aș prefera să votăm celelalte solicitări și să lăsăm acest punct pentru mâine și să intrăm în contact cu cineva de la Serviciul de Acțiune Externă ca eventual să ne răspundă întrebărilor și de dubiilor exprimate aici. Ehm, mulțumesc, spune președintele. O problemă creează pe alta. În ce privește serviciul de acțiune externă, într-adevăr, nu avem de votat decât transferul numărul 2. Numărul 3 e un punct de informare. Inge Gresle a remarcat că aceste informații nu sunt satisfăcătoare și iată că mâine tocmai că uh, reprezentanții Serviciului de Acțiune Externă vor fi alături de noi. Deci eu vă propun ca acum să votăm transferul numărul 2, iar mâine după, sigur, voturile principale, principalul punct al ordinii de zi de mâine, să ne adresăm direct reprezentanților Serviciului de Acțiune Externă, pe care de altfel trebuie să-i prevenim, ca ei să poată fi mâine în stare să ne și răspundă la întrebări. Iar apoi vom vedea ce se va întâmpla și cu aceste transferuri. Bun. Atunci, la transferul numărul 2 pentru serviciul de acțiune externă, cine este pentru? Mulțumesc împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci, în legătură cu numărul 3, a, dumneavoastră vă abțineți, mă scuzați, nu v-am observat. GUE se abține la numărul 2. La numărul 3 n-am votat, avem întrebări de adresat Serviciului de Acțiune Externă, vom face acest lucru mâine. Foarte bine. Acum, în ce privește Parlamentul. Există observația lui Göran. Într-adevăr, destul de justificată observația și cred că putem, domnule raportor, dacă vom vota acest transfer, să facem un aviz în care să indicăm serviciilor Parlamentului că asta nu e o bună administrare de a utiliza în fiecare an această rezervă de urgență pentru cheltuieli care de fapt sunt uh, aceleași și revin de la an la an. Putem, într-adevăr, să facem așa. Atunci vă întreb dacă putem vota cu acest amendament oral suplimentar în bloc transferurile Parlamentului. Da? Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Se adoptă în legătură cu ombudsmanul acum nimeni n-a făcut vreo nicio remarcă. Cine este pentru transferul? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci, mulțumim raportorului și mâine vom avea un schimb de opinii cu reprezentanții Serviciului de Acțiune Externă. Bun. Toate privirile se îndreaptă acum spre Barbara Mateira. Bun, dragi colegi, Barbara. Am încheiat uh, voturile pentru astăzi, reluăm mâine dimineață uh, uh, raportul intermediar, voturile pentru raportul intermediar. Între timp, pentru sfârșitul reuniunii de astăzi, noi am prevăzut un schimb de opinii asupra două rapoarte ale doamnei Barbara Matera, unul programul Europa Creativă și celălalt Europa pentru cetățeni. Deci aceste două programe să le discutăm acum. Bun, va, vom avea și un schimb de opinii pe raportul Hercule 3, uh, care este de altfel porecla domnului Richard Ashworth, dar uh, domnia sa nu se mai află în sală. Dar oricum, Barbara, aveți cuvântul pentru raportul Europa Creativă. Doamna Matera, mulțumesc, domnule președinte, că pot prezent, mi-a dat posibilitatea să prezint aceste două uh, avize astăzi. Aș vrea să vă prezint uh, propunerea Comisiei pentru crearea două noi programe pentru viitorul cadru financiar multianual 2014-2020, Europa Creativă și Europa pentru cetățeni. În ce privește primul program, Europa Creativă, Comisia a stabilit că Susținerea pentru sectoarele culturale și creative trebuie să rămână un element esențial al viitorului pachet financiar și a propus ca unic program, deci reunind în Europa creativă vechile, fostele programe cultură, media și media mundus, adăugând un nou instrument financiar pentru a îmbunătăți accesul la acreditare pentru IMM-uri și pentru organizațiile care operează și sunt active în sectorul uh, culturii și al creației. Obiectivele acestui program pot fi prezentate uh, grupându-le pe patru puncte. Uh, susținerea capacitatea sectoarelor culturale și creative, promovarea circulației transnaționale a operelor și uh, celor care sunt activi în domeniile culturii și creației, consolidarea capacității financiare a acestor două sectoare și susținerea cooperării politice transnaționale, astfel încât să se favorizeze dezvoltarea unor politici pentru inovare și noi modele de afaceri Dotarea pentru uh, acest program în viitorul uh, cadru financiar e 1,8 miliarde de euro. În acest caz eu aș vrea să liniștesc pe colegii din Italia pentru că în traducere în traducerea din engleză s-a strecurat o eroare. Acolo se vorbește de milioane, dar e vorba de 1,8 miliarde de euro față de 1,16 miliarde de euro al actualului cadru financiar multianual. Deci s-a strecurat o mică eroare. Eu personal, ca raportoare, în primul rând, am dorit să sporim uh, bugetul acestor două sectoare, cultura și creația. Există necesitatea ca în textul de lege să uh, apară și distribuția procentuală a fondurilor în diverse sectoare și necesitatea de a consolida dimensiunea internațională a acestor două sectoare. Bun. Apoi uh, trebuie să mai vorbesc și de importanța de a sprijini pe tinerii artiști, pentru că am vorbit atât în bugetul 2013 că trebuie să sprijinim tinerii. Deci punctul 4 e să sprijinim pe tinerii artiști, pe cei activi în cultură și creație. Acum, al doilea program, Europa pentru cetățeni. Propunerea Comisiei aici subliniază importanța pentru cetățenii europeni de a cunoaște și își reaminte de propria istorie, de istoria Uniunii Europene și a nașterii acesteia. Deci, asta ă, se face prin cunoașterea unor proiecte europene, o mână întinsă spre cetățeni din partea Uniunii Europene, pentru că adesea e văzută Uniunea Europeană ca o realitate foarte îndepărtată, dar noi știm că proiectele europene pentru teritorii sunt extrem de importante. Bun, între obiectivele acestui program voi reaminti doar câteva. După cum spuneam, e vorba de cunoașterea ă, istoriei Uniunii și a identității europene prin stimularea cetățenilor. Încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul Uniunii Europene. Acestea ar fi obiectivele cele mai importante și în ce privește uh, partea financiară, e vorba de 229 de milioane de euro față de 215 milioane de euro din actualul cadru financiar multianual. Deci, Cred că e bine, iată, mai mulți bani pentru uh, Europa și cunoașterea Europei, deși eu am mai propus uh, o, o, încă 5% dacă ar fi posibil printr-un amendament. Apoi accesul la program trebuie să fie garantat și pentru proiectele la scară mică. Și și pentru acest proiect eu m-am gândit că trebuie să acordăm atenție tinerilor. Așadar, prin proceduri de simplificare în ce privește accesul la aceste programe, noi putem ajuta tinerii. Bun, am încercat să fiu foarte sintetică, să vă prezint în rezumat aceste două programe noi. Mie mi se pare că e vorba de două programe foarte bune uh, pentru viitor și sper că și colegii vor uh, dori să mă ajute prin amendamentele lor să îmbunătățim textul. Acum vă mai spun că termenul pentru depunerea amendamentelor este 22 octombrie, iar votul în comisia noastră e prevăzut pentru data de 15 noiembrie. Mulțumesc, dragi colegi, pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-a dat cuvântul. Merci. Președintele, mulțumesc, Barbara. A fost totul foarte clar. Am înțeles ce e cu aceste două programe. Domnul Gaier acel cuvântul. Da, danke, Herr Präsident. Ähm, also aus Sicht der Sozial Mulțumesc, domnule președinte, din partea socialdemocraților nu avem probleme foarte mari cu cele două programe. Suntem de acord cu propunerea făcută de doamna raportor în ceea ce privește Europa creativă și anume să vorbim despre chestiunile juridice în corpul textului și nu în anexe. Eu vreau să vorbesc despre o problemă de metodică. Dacă cineva care se ocupă cu controlul bugetar. Observăm că a existat o amânare în conferința președinților și că s-a trecut de competența noastră. Același lucru s-a întâmplat și l-am văzut și ieri în Comisia Regii. Președinții iau o hotărâre, după aceea se vine cu anumite amendamente, deși ne putem întreba, e într-adevăr de competența Comisiei pentru a, Comisiei Regii sau nu? Eu m-am ocupat de aceste programe, dar într-adevăr observăm că există o nevoie foarte mare pentru industriile creative. De aceea, în această Comisia ar trebui să ne restrângem la chestiunile bugetare în această discuție. și ar trebui să luăm o hotărâre de principiu și în această comisie cât și în celelalte. Europa pentru cetățeni. Și aici pot să spun că, în linii mari, grupul meu politic e de acord, însă nu știu dacă e foarte bine că doamna raportor a, fă, a făcut o delimitare în diferite domenii. Eu cred că ar trebui să vedem care sunt liniile de program care au legătură între ele Însă în ceea ce privește societatea civilă și aceste programe, cred că această împărțire procentuală făcută de doamna raportor e problematică. Eu aș propune să ne mai gândim la această chestiune. Mulțumesc. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Atunci, uh, doamna raportoare, nu. Nici dumneavoastră foarte bine. Mulțumesc. Atunci, după cum a spus doamna Matera, pentru aceste două rapoarte, termenul pentru depunerea amendamentelor este 22 octombrie, deci avem două săptămâni la dispoziție până la amiaz. Am prevăzut că vom vota pe 15 noiembrie în Comisia uh, Bugete, avizul pentru Comisia de Cultură, care va adopta raportul pe 27 noiembrie și probabil în plenară se va vota în decembrie. Foarte bine. Dacă nimeni nu mai are nimic de adăugat, iată că am încheiat ordinea de zi pe ziua de astăzi. vom uh, putea încheia și vom putea să ne mm, reîntâlnim. Da, dar la diverse se pare că cineva dorește să intervină. A, nu, pentru raportul Matera. Mă scuzați, nu v-am văzut. Da, pentru că mi intră soarele în ochi. Și uh, pur și simplu nu v-am văzut. <laughs> Deci, vă rog, vă rog, aveți cuvântul. Obrigada, Sr. Presidente. E não tem tradução em português? Não sei se tem. Tem, não tem? Pot vorbi portugheză? Portugheză? Da, sigur că puteți. Domnule președinte, am observație în ce privește raportul Matera în legătură cu Creative Europe. Acest program Eh, care este important. Eh, aici s-a depus un amendament ehm, eh, de finanțare corespunzătoare pentru ca Uniunea Europeană să poată atinge obiectivele propuse. Eu cred că este foarte important ca în vremuri de criză, adică perioada prin care tocmai trecem, cultura și aspectele culturale să nu fie complet subestimate. Pentru că nu pot fi subestimate, nici măcar într-o perioadă de criză. Și ar mai vrea să fac o scurtă precizare. Evident, există în Europa o situație dificilă, uh, Uh, creatorii de artă se află într-o situație dificilă și uh, pentru că finanțarea uh, la nivel cult, național este mult redusă la nivel național, o confirmă și situația din Portugalia, trebuie să ținem cont de acest sector. Practic, Ministerul, Cultu- Ministerul Culturii din Portugalia nu mai există, există doar un secretar de stat pentru cultură mijloacele financiare pentru cultură au fost uh, reduse la ceva de genul 5% din suma inițială. Deci, este foarte important ca această componentă să fie avută în vedere, adică uh, uh, sectorul cultural corespunde undeva la 4,55% din PIB. Eh, dacă acest eh, lucru este adevărat, atunci nu cred că putem accepta o situație cum este cea prezentă. Eu sper că în eh, săptămâna și jumătate care ne-a mai rămas o să ne putem aduce contribuție la îmbunătățirea a avizului, pentru că cel puțin pentru noi este de maximă importanță. Mulțumesc. Mulțumim, nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, foarte bine. Deci uh, am terminat uh, lucrările noastre de astăzi. Ne, re- ne reîntâlnim mâine la ora 9 dimineața pentru uh, vot. E vorba de raportul intermediar propriu zis al lui Raimund Böge și al lui Ivailo Calfin, precum și raportul lui Jean-Luc Dean privitor la proiectul de regulament uh, referitor la TVA ca resursă proprie. Iar mai apoi vom avea și un schimb de opinii pe, pe raportul lui Richard Ashworth cu Hercule 3 și vom adresa niște întrebări reprezentanților Serviciului de Acțiune Externă în legătură cu transferul numărul 3. Bun, nimeni nu mai are nimic de adăugat. Vă mulțumesc și ne revedem mâine. întrebare.